toată familia sa, Crucea Roșie și pentru toți uh, cei care își, uh, își dedică viața pentru a-i ajuta pe ceilalți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și pentru răspunsul dumneavoastră. Avem uh, voturile acum. Raportul